Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru. Doamnelor și domnilor, cu acordul domnului președinte al Comisiei, domnul Barroso, și pentru că există mulți colegi care așteaptă rezultatele votului pentru vicepreședinți, vă voi anunța aceste rezultate. Există și un motiv procedural. În primul rând, după um, anunțarea Uh, rezultatelor, Parlamentul este constituit uh, în totalitatea sa. Așadar, uh, cei 14 um, candidați au fost aleși, iar um, ordinea în care o anunț vor fi, va fi și ordinea vicepreședinților, 1 până la 14. Citesc așadar um, rezultatele în, în ordinul în ordinea voturilor. Voturi 672, voturi uh, invalide 17, voturi uh, val valabile 655. Candidații au obținut următoarele uh, voturi. Gianni Pitela, 319 voturi. Miguel Angel Martinez 295 Ani Podimata 281 Alejo Vidal Quadras 269 de voturi Georgios Papastamkos 248. Roberta Angelili 246. Otmar Caras 244. Edward Macmillan Scott 239. Doamna Isabel Durand 238. Domnul Alexander Alvaro 235. Rainer Wieland, 230. Domnul Oldrich Vlasak 223. Domnul Las Jacek Protasevich 206. Și domnul Laslo Shurian 188. Toți candidații au fost aleși în ordinea pe care am Um, menționat-o. De aceea, vă întreb, cineva dintre candidați uh, are obiecții față de aceste alegeri? Se pare că nu este cazul. Cu aceasta, colegii sunt uh, investiți în funcția de vicepreședinți. Felicitări! Doamnelor și domnilor, compoziția noului prezidiu va fi uh, comunicată președintelui și celorlalte instituții ale Uniunii Europene. Are cuvântul acum, în numele Comisiei Europene, domnul președinte Barroso. Vă rog, domnule președinte.